Doamnelor și domnilor, Stimate domnule președinte al Mongoliei, dragă domnule Elbek Dorj, este o mare onoare și o bucurie pentru noi aici, în Parlamentul European, să vă putem saluta în mijlocul nostru. Domnule președinte, Mongolia, țara dumneavoastră, este țara unei bogate și vechi civilizații. În același timp, este țara unei democrații foarte tinere. Acum 25 de ani, țara dumneavoastră a organizat primele alegeri libere și democratice și anul trecut, sub conducerea dumneavoastră, a fost format un guvern de Uniune Națională care a trebuit să înfrunte și a înfruntat cu succes situații dintre cele mai dificile. Acum aveți șansa de a impulsiona și de a pune în aplicare dezvoltarea geoeconomică a țării noastre poziția țării dumneavoastră între două mari puteri, Federația Rusă și China, este cu siguranță o poziție delicată, nu tocmai simplă. Și în discuțiile noastre bilaterale am amintit acest lucru. Cu atât mai impresionante sunt cuceririle poporului mongol, inclusiv uh, în domeniul a ceea ce numiți dumneavoastră politica de vecinătate cu terții. Tocmai de aceea ne bucură foarte mult, domnule președinte, că țara dumneavoastră va, fi, va organiza uh, următorul summit asiatic uh, în iunie, iunie 2016. Acest summit uh, este indispensabil pentru continuarea consolidării legăturilor între Europa și Asia, dar și pentru găsirea unor soluții esențiale, vitale pentru lumea în ansamblu. Și sper că vom avea succes la summitul care urmează și la care vom participa cu drag. Până atunci, am speranța că între Mongolia și Uniunea Europeană se va naște un tratat de liber schimb care va fi ratificat uh, de părțile noastre și de statele membre. Aveți cuvântul acum, stimate domnule președinte. Mr. President, Stimate domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, excelențe, doamnelor și domnilor. Aș dori să încep cu ceva foarte simplu. Mulțumesc!